Discuția ar trebui să se încheie cu o rezoluție care să fie votată joi. Cine dorește să prezinte această solicitare? Domnul González Pos. Mulțumesc. Când acest parlament a decernat premiul Saharov opoziției din Venezuela, ne-am luat un angajament deosebit față de Uh, procesul democratic de acolo. Pe 20 mai vor avea loc niște false alegeri uh, din, în Venezuela, iar noi trebuie să încercăm ca aceste alegeri să nu aibă loc. De aceea, cel mai bun sprijin e să votăm aici o rezoluție care să spună trei lucruri. În primul rând, că nu vom recunoaște rezultatul unor alegeri false. În al doilea rând, că îi solicităm regimului Maduro să nu uh, organizeze alegerile și să discute cu toată opoziția democratică și în al treilea rând că nu trebuie să fie trimiși observatori internaționali și mai puțin din partea UE pentru a fi compliși la ceea ce încearcă să obțină Maduro cu aceste alegeri. Maduro a fost ales uh, niște alegeri recunoscute de toată, recunoscute de toată lumea, însă cel care va fi ales pe 20 mai va fi și mai ilegitim. Deci haideți să ne menținem angajamentul față de opoziția venezolană, a, spiritul premiului Saharov pe care l-am decernat acestea. Parola Acum îi dau cuvântul domnului Coso Permui pentru o intervenție contra. Nosotros estamos en contra. Noi ne opunem acestei propuneri. E o inadevată, e forțată și se dorește să se facă un amestec în niște alegeri, deoarece știți că prietenii noastre nu vor câștiga pentru că nu se vor prezenta. PP-ul nu recunoaște cât alegerile pe care le câștigă prietenii lor. Același lucru s-a întâmplat și cu alegerile în adunarea plană. Acolo a spus că e ok, că au câștigat prietenii dumneavoastră, însă după aceea ați denunțat alegerile pentru adunarea constitutivă, deoarece colegii dumneavoastră nici măcar nu s-au prezentat. În nicio sală din, mână, din lume alegerile nu sunt invalidate din cauza că nu se prezintă cineva. PPE-ul vrea destabilizare și vrea să amestece întreburi interne și vrea să obțină prin, uh, pe cale internațională ceea ce nu a obținut prietenul nostru prin violențele stradale. Nu vă mai țineți de astfel de otrăviri și convingeți-vă prietenii dumneavoastră din opoziție să dialogueze și să ajungă la un acord. Onorevole Scacheller, prego. Doamna Scacheller. Situația în Venezuela este foarte gravă, foarte serioasă, iată de ce și noi trebuie să o tratăm serios, indiferent ce cere PP, nu potrivit uh, regulamentul 156, potrivit căruia, cu excepția cazurilor de urgență, un vot și o dezbatere nu pot avea loc în plenară dacă uh, textul respectiv nu a fost făcut disponibil cu cel puțin 24 de ore înainte. În uh, mai va avea loc un uh, vot. Uh, s-a anunțat încă din luna martie, deci cu două luni înainte, regula aici pentru a permite tuturor grupurilor politice să poată să formuleze o opinie, să aibă amendamente asupra textului și să nu rămână la latitudinea președintelui sau a grupurilor mari să schimbe regulile cum vor. Regulile există acolo pentru un motiv. Vă mulțumesc. Onorevole González Pons. Domnul González Pons. Dacă democrația în Venezuela e atât de importantă, de ce să nu luptăm pentru ea din motive procedurale? Nu e posibil ca procedura să fie deasupra democrației. Atunci când pui de procedura înaintea democrației, nu faci decât să te folosești de o scuză pentru a nu sprijini democrația. E o situație de urgență. Mă scuzați? Și nu trebuie demonstrat asta, e clar. Pe 20 mai vor avea loc aceste alegeri. Nu mai există vreo plenară la care să ne pronunțăm. Deci fie ne pronunțăm acum, fie nu avem o rezoluție. Eu prefer să avem o rezoluție, poate păi dumneavoastră preferați contrarul. Trebuie găsit o cale de mijloc. Haideți să avem o dezbatere și să vedem dacă ceea ce a susținut acest plen în mai multe rezoluții se va întâmpla din nou sau nu printr-o intervenție a președintelui. Să vedem ce se întâmplă. Domnule González Pons. Domnule González Pons. Vă rog frumos. Eu înțeleg că dumneavoastră solicitați o dezbatere în acord cu doamna Scacheller, fără rezoluție și după dezbatere, o declarație a președintelui care să rezume textul declarației din rezoluția votată deja cu ceva timp în urmă uh, de această plenară. Asta propuneți dumneavoastră, nu, domnule González Pons? Da, e o propunere consensuală. Dacă se acceptă această propunere, de acord. Dacă nu, vrem să se uh, pună la vot propunerea noastră. Onorele Keller, preg. Doamna Keller. I can't really follow this. Nu pot să urmez această uh, linie, pentru că în prima rezoluție nu se spune nimic de rezoluția din mai. Înțeleg intenția de a avea o rezoluție, dar trebuia să o fi anunțat mai repede. Au trecut deja două luni. Dacă faceți apoi o declarație, domnule președinte, pregătită doar de un grup politic, asta nu ar respecta regulile. Putem avea o dezbatere, dar o rezoluție nu poate avea loc potrivit regulii 156. Onorevole Schakeller. Doamna deputată Schakeller. De propos... Există o propunere a domnului González Pons, anume o dezbatere fără rezoluție cu o declarație ulterioară a președintelui în numele Parlamentului în acord cu rezol- ultima rezoluție deja votată de Parlamentul European. Sunteți de acord sau votăm? Eu, of course... Doamna Keller, sigur, puteți declara ce scrie în rezoluție, dar rezoluția până acum, cea anterioară, deci, nu spune nimic despre alegeri, așa că intervine o contradicție. Așa că haideți să votăm. Allora, l'onorevole González Pons per avere il dibattito Domnule González Pons, pentru a avea o dezbatere cu rezoluție, dumnealui deci cere să avem o dezbatere de urgență. Deci e singura modalitate de a avea o rezoluție. Doamna Keller spune că al minter, dacă dumneavoastră nu solicită o dezbatere în urgență, și cred că are dreptate, doamna Keller, deci nu e posibil să avem o dezbatere cu rezoluție. Deci noi trebuie să votăm în primul rând dacă plenara își dorește sau nu o dezbatere de urgență în această privință, după care cu rezoluție. Deci dacă asta nu trece, după aceea vom avea o dezbatere fără rezoluție. Deschidem votul. Cine vrea să avem o dezbatere de urgență cu rezoluție cu privire la Venezuela? S-a deschis votul. Vă rog să votați. Avete votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Propunerea se adoptă, deci vom avea o dezbatere în urgență cu rezoluție. Si concluderà quindi la risoluzione sarà posta ai voti giovedì. Deci joi va fi votată rezoluția respectivă. Quindi le scadenze dovrebbero essere queste. Mercol- Acestea sunt termenele. Miercuri 2 mai Stimate deputat, a avut loc o dezbatere, am discutat. Vă rog frumos să-mi permiteți să închei și după care aveți dreptul să interveniți. Vă rog să așteptați. Că... Usted está incumpliendo el reglamento. Dumneavoastră nu respectați regulamentul pentru o rezoluție. Grupurile trebuie să aibă această rezoluție tradusă cu 24 de ore înainte. Deci nu mai uh, forțați legea cum face PP-ul în Spania pentru a ascunde corupția. Domnul Taiani, dacă nu e vorba de o dezbatere... Deci dumneavoastră nu faceți decât să repetați ceea ce ați spus deja foarte clar și ce a spus foarte clar și doamna Ska Keller. I-am dat dreptate doamnei Ska Keller în ceea ce privește dezbaterea, însă domnul González Pons a solicitat o dezbatere de urgență. Deci, iată, Dezbaterea de urgență permite rezoluția. Deci vom avea propuneri de rezoluție care trebuie prezentate miercuri până la 6 seara, amendamentele pentru propunerea de rezoluție comună, miercuri 2 mai la 8 seara și amendamentele la propunerea de rezoluție comună, miercuri 2 mai la 9 seara și votul va avea loc miercuri 2 mai la 11 seara. Grupul GUE a solicitat ca după declarației Comisiei și Consiliului în legătură cu crimele și protecția victimelor în UE, să avem o declarație a Comisiei și Consiliului în legătură cu aplicarea de către Spania a legislației internaționale în ceea ce privește definirea violențelor sexuale, mai ales în lumina cazului recent la Manada. Acum îi dau cuvântul domnului González Peñas, care ne va prezenta această solicitare făcută de grupul GUE. Gracias, presidente, señoría. Doamna González Peña, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Multe femei din Spania se simt lipsite de protecție de instituțiile uh, statului. Acum o săptămână s-a emis o sentință în acel caz de viol multiplu. O tânără de 18 ani a fost practic violată de 5 uh, bărbați care se numesc La Manada, turma, deci a fost supusă la violuri multiple, fără consimțământul său și în sentință se spune că n-a fost vorba de o agresiune sexuală, ci doar de un abuz, deoarece nu există uh, intimidări, dovezi, probe de intimidare. E absolut îngrozitor ce s-a întâmplat. Convenția de la Istanbul recunoaște conceptul de viol ca orice act sexual fără consimțământul victimei și doar șase țări europene din păcate, au adoptat această definiție a violului. De aceea credem că e absolut necesar să împiedicăm uh, acest flagel. Vrem ca și uh, ca în alte țări să nu se mai întâmple așa ceva. Deci e important să avem această dezbatere pentru a cere statelor membre să recunoască acest concept al violului, pentru a avea o legislație armonizată în acest domeniu în toate statele membre și pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple din nou. Mulțumesc! Chiede la parola onorevole Strasferragut. dorește să ia cuvântul pentru o intervenție contrară. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi suntem la fel de indignați în legătură cu ce se întâmplă. Toleranță zero față de încălcarea drepturilor omului, deoarece asta înseamnă o agresiune și violența sexuală. De asemenea, se vorbește despre nerespectarea Convenției de la Istanbul de către statele membre, dar nu trebuie criticate deciziile judecătoroști într-un stat de drept. Judecătorii sunt independenți, ei sunt supuși domniei legii, au niște garanții și avem o, o Constituție, bineînțeles, iar un judecător în uh, funcția sa nu are cum să fie judecat. Pentru asta există posibilitatea recursului, așa cum stabilește codul nostru penal, și deci există toate posibilitățile de a ajunge la Tribunalul Suprem, de pildă. Sunt da pentru o dezbatere, da să studiem eventuale modificări ale legislației pentru a respecta Convenția de la Istanbul, însă în niciun caz nu vreau să se pună sub uh, semnul întrebării puterea judecătorească, noi ca putere legislativă. Deci nu e posibil așa ceva, ar însemna că nu avem o justiție funcțională în care să aibă încredere cetățenii. Doamna Ska Keller, aveți cuvântul. Nu. Votiamo. Haideți acum să votăm propunerea înaintată de grupul GUE. Rog. Doriți să luați cuvântul? Na, calma. Rog să vă liniștiți, spune domnul Taiani. Votăm. Vot cu apel nominal propunerea grupului GUE NGR. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Propunerea se adoptă. Deci, declarația Consiliului și a Comisiei în legătură cu aplicarea de către Spania a legislației internaționale în ceea ce privește definirea violențelor sexuale în lumina cazului la Mananda, deci e un punct adăugat după declarația Consiliului și Comisiei cu privire la crimele de persecuție și protecția victimelor în Uniunea Europeană. Grupul Verzilor a cerut să se adauge pe ordinea de zi o declarație a Comisiei în legătură cu tarifele aplicate de SUA în sectorul siderurgiei și aluminiului și în legătură cu reacția UE. Doamna Keller ne va ilustra această propunere. Dear colleagues, the US... Dragi colegi, tarifele Statelor Unite care ar putea sau nu să fie impuse Uniunii Europene sunt foarte puternic dezbătute în întreaga Europa. Și noi, în calitate de colegiuitor, nu suntem informați referitor la ce face Comisia. Astăzi am avut o, o reuniune cu ușile închise la Comisia INTA. Unii dintre noi au putut afla câte ceva despre ce se întâmplă, dar noi considerăm că ar trebui ca această informație considerăm că această informație ar trebui să fie făcută publică Credem că Comisia ar trebui să încearcă să obțină un mandat pentru noi negocieri cu Statele Unite în această lună. Este posibil ca Comisia să ceară un nou mandat, iar dacă noi, Parlamentul, vrem să știm ce, se va, ce va fi în acest mandat, trebuie să vorbim despre asta acum în acest mandat. Nu putem aștepta sesiunea de la Strasburg pentru că până atunci mandatul va fi finalizat. De aceea vă solicit să Uh, fiți de acord să dezbatem acest subiect la această mini-sesiune plenară, astfel încât să avem un cuvânt de spus. Mulțumesc! Vreți să vă exprimați împotriva acestei propuneri? Thank you very much, Mr. President. In politics... Mulțumesc, domnule președinte. În politică, oamenii de multe ori vorbesc mai repede decât gândesc. În numele grupului PPE, aș vrea să vă rog să nu acceptăm acest punct pe ordinea de zi. Cu plăcere dezbatem acest uh, subiect și nu cred că avem poziții foarte diferite privind uh, barierele tarifare pe care vrea să le impună Trump. Uh, însă s-au anunțat ieri și nici măcar nu cunoaștem detaliile, ce, în detaliu măsurile. Deci cred că este important să citim și să reflectăm înainte să ne exprimăm nu este acum sau niciodată. Mai avem un plen în luna mai, ceea ce înseamnă că vom avea suficiente oportunități să aflăm detaliile, astfel încât să transmitem un mesaj comun și puternic din partea Parlamentului European, dar nu înainte de a ști ce s-a decis la Washington. Per quanto mi risulta, le Scacheller... În ceea ce mă privește, nu știu. Poate că doamna Keller nori o ia, poate vorba pe dinainte, însă eu totuși cred că se gândește la ce zice. Acum, cine este pentru propunerea verzilor și cine se opune? Vot uh, cu apel nominal s-a deschis. Votul. Voto è chiuso. S-a închis votul. La proposta e respinta. Propunerea se respinge. Joi, la voturi s-a adăugat următorul punct. Obiecții în conform cu regula 106 în ceea ce privește specula de zahăr modificată genetic H71. Aveți uh, obiecții? Nu. Bun, modificarea se adoptă. Acum, aceasta este ordinea stabilită, în urmare. Trecem acum la declarațiile comisiei în legătură cu deciziile privitoare la următorul cadru financiar multianual de după 2020. Îi mulțumesc domnului președinte Juncker pentru că a acceptat să prezint această propunere cu